Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Bună dimineața, reluăm lucrările comisiei noastre. Bun venit la uh, reuniunea comisiei cont. Am așteptat numai până când uh, au fost uh, luate cafelele. Uh, o, există o poveste în spatele acestui lucru și anume o ceașcă de cafea uh, Um, vărsa, um, aici costă 4 euro. De aceea noi am renunțat la ele. Trecem la ordinea noastră de zi. Pentru ordinea de zi nu dorește nimeni modificări, deci este adoptată. La comunicări vă uh, spun că avem uh, bulgară, română, cehă, inclusiv, uh, disponibile pentru interpretare și suntem uh, transmiși pe internet în întreaga lume. Avem astăzi o reuniune până la 10.45, maxim 11 cu ușile deschise uh, și după aceea, începând cu ora 11, avem o reuniune cu ușile închise împreună cu Curtea de Conturi. Punctul 3. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016. Raportor este domnul Vali. Are cuvântul colegul Vali. Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare innanzitutto i relatori. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi raportorilor din umbră care au trimis o serie întreagă de amendamente. Report. E vorba de un raport foarte important din partea Comisiei uh, Control Bugetar. Vreau să mulțumesc și BEI pentru dialogul pe care l-am avut împreună până în acest moment Aștept comentarii din partea dumneavoastră, însă e bine ca BEI, activitatea sa, să fie examinată foarte în amănunțime cu, de comisia noastră, să poată să se exprime niște critici, dialogul bineînțeles să existe, dar nu aș vrea ca această Bancă Europeană de Investiții să dea indicații cum să se modifice raportul nostru al cont. Noi aici, la cont, ca raportori, vom lua această hotărâre, noi, raportorii din umbră, noi vom trasa direcția. În 2016, BI a avut investiții de 2, uh, 2800 de miliarde de investiții și uh, banca aceasta este cea mai mare bancă publică din lume. Acolo se concentrează banii europenilor ca și uh, garanții. Și Parlamentul European poate să controleze activitatea acestei bănci. Este vorba de cifre semnificative, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Tot așa, atenție la criteria de selecție a proiectelor. Nevoia de a avea o evaluare completă și independentă ex ante, ea este esențială pentru a uh, fi siguri că dăm credite pentru proiecte cu adevărată valoare adăugată, fie pe plan național, fie pe plan uh, european. Deci evaluare foarte atentă, dar și, nu numai ex-ante, dar și ex-post, pentru a evita erorile din greșeli. Ar fi bine așadar să se publice documentația care ne arată ce impact au efectiv aceste proiecte realizate ca să putem să vedem criteriile de adi adiționalitate în practică. Mă bucur că avem progrese când vine vorba de FC2 pentru a putea să înțelegem mai bine rolul important al Parlamentului în controlul parlamentar pentru transparență, transparență și din partea celor care trebuie să evalueze aceste proiecte și șansa lor de a avea bani de la BEI. Uh, Proiectele pe scară largă și ele trebuie să fie atent, uh, să fie atent examinate, mai ales în ce privește implementarea, impactul față de populația locală acestor proiecte, dar nici, nu în ultimul rând, impactul asupra mediului înconjurător. Anumite proiecte din trecut uh, ne arată că sunt greșeli care nu trebuie uh, repetate și deci trebuie criterii mai stricte când vine vorba de cazurile de corupție, așa cum s-a întâmplat cu proiectul MOSE. Iată de ce subliniez ideea că acest proiect de conductă trans adriatică, unde s-a dovedit că este corupție, nu trebuie să primească bani de la BEI. Cât privește Dieselgate, e clar că este un scandal în continuare de actualitate. De aceea este important ca recomandările OLAF să fie atent implementate trebuie să ne angajăm și să fie angajată în continuare banca uh, pentru a uh, uh îndeplini Um, obiectivele de la COP21, 25% din banii BEI, de altfel, în 2015 au fost dați pentru mediu. E bine, dar e loc și de mai bine. Având în vedere că atunci când vine vorba de EFSI, doar 20% dintre investiții uh, au fost de, dirijate către combaterea schimbărilor climatice și pentru protejarea mediului înconjurător. Există în continuare proiecte finanțate pentru combustibili fosili. În 2016, aproape 2 miliarde de euro, euro au fost dați pentru acești combustibili fosibili, fosili. Și deci, ce înseamnă asta pentru creșterea durabilă? Uh, BEI trebuie să dea un exemplu, să fie un lider, atât când vine vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice, economice, cât și când vine vorba de partea financiară și fiscală. Marea problemă a paradiselor fiscale este de actualitate stringentă. Trebuie făcute lucruri concrete în ce privește evaziunea și evadarea fiscală pentru implementarea regulamentelor fiscale în mod cât mai eficace posibil. Mai ales atenție la investițiile directe către țările terțe sau prin entități care operează în țări cu reglementări uh, de taxe și impozite nu transparente. Bineînțeles că coloana vertebrală a economiei o reprezintă IMM-urile. Banca a dat în 2016 33% din banii totali către aceste Uh, IMM-uri, adică 36,2 uh, miliarde. IMM-urile reprezintă mai bine de 90% din activitatea economică europeană. Ele angajează două treimi din lucrătorii noștri europeni. Deci Banca Europeană pentru Investiții deși face uh, eforturi mari în acest sens, nu trebuie decât să continue aceste eforturi pentru a ajuta IMM-urile noastre europene. Cât privește uh, prevenirea Uh, corupției și a fraudelor, îmi place foarte bine că avem o politică de toleranță, zero din partea BEI. S-au făcut progrese semnificative și se pot face progrese în momentul în care se uh, um, dau, uh, se dă publicității lista acelor entități care au avut probleme cu corupția. Banca Mondială face ceva în acest sens. Ea publică în mod uh, sistematic lucruri legate de licitații și sublicitații sau achiziții publice. Banca trebuie să se concentreze pe o mai bună uh, guvernanță, inclusiv a propriei instituții, concentrându-se pe aceste politici, inclusiv în ce privește uh, whistleblowers și um, uh, alte lucruri de acest gen. Am primit uh, Uh, raportul BEI pe 2017 deja și am înțeles că banca se protejează bine de tot ce înseamnă lobbyști și are și o perioadă numită de cooling off pentru proprii funcționari. Trebuie ca lucrurile să fie clare în împărțirea sarcinilor între Comitetul de Administrație și așa mai departe, celelalte entități. Este important ca comunicarea să fie continuă și transparentă și între instituțiile noastre, iar BEI trebuie să implementeze recomandările pe care le-a primit inclusiv în anii trecuți de la Parlamentul nostru din partea Curții de Conturi și din partea Ombudsmanului. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, colegilor, pentru contribuțiile lor. Le aștept în continuare pentru a avea un raport complet și cât se poate de corect. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, danke schön. Kollege Pirinski, bitte. Mulțumesc. Domnul Pirinski, vă rog. Благодаря ви, госпожо председател. Mulțumesc, doamnă președinte. Според нас достатъчно добре покрива основните препоръки и... Proiectul de raport acoperă suficient de bine recomandările și rezultatele adoptate de Parlament în ultimii ani în ceea ce privește unele dintre Uh, elementele cele mai importante menționate de deputați în ceea ce privește activitatea BEI. Însă, în același timp, <clears throat> consider că trebuie menționate încă trei elemente care apoi ar trebui să se regăsească în propunerea de raport. Întâi, uh, revizuirea mecanismului pentru depunerea plângerilor. Acesta introduce modificări ce provoacă îngrijorări în ceea ce privește măsura în care acest mecanism va răspunde la așteptări. Atât partenerii cât și clienții băncii Um, cât și noi avem uh, așteptări în ceea ce privește acest mecanism. Celelalte două subiecte se referă la investițiile inegale în continuare în ceea ce privește distribuția geografică. Am mai vorbit despre asta, însă cred că trebuie să fim atenți la asta, având în vedere și creșterea inegalităților din toate punctele de vedere, teritorial, social, economic, în Uniunea Europeană. În al treilea rând, investițiile în domeniul social. În ceea ce privește distribuția geografică, raportul privind activitățile interne ale băncii pentru 2016, pe paginile 17 și 18, prevede și este scris negru pe alb că trei țări, Bulgaria, Croația și Letonia, nu au beneficiat de credite din partea BEI. Este un uh, lucru ce a fost menționat uh, în schimburile de opinii cu domnul Stub pe 18 ianuarie am primit și uh, răspunsurile sale suplimentare în scris la întrebările ce au fost adresate atunci. Mie mi se pare că uh, reacția dumnealui este nesatisfăcătoare. Ce ne spune el, de fapt? Activitatea băncii se bazează pe cele mai bune practici în domeniul bancar. Și bineînțeles, Nimeni nu poate fi împotriva implementării celor mai bune practici în domeniul bancar. Însă, banca nu se poate limita doar la respectarea acestor principii. Are o funcție mult mai complexă și mai specifică. Trebuie să contribuie la coeziune, la dezvoltarea Uniunii Europene. astfel încât uh, Uniunea Europeană să se dezvolte în mod armonios. Cred că este o poziție uh, prea puțin uh, bazată pe principii. Dacă banca dorește să uh, aplice cele mai bune practici, investițiile vor merge unde riscul este cel mai scăzut. Iar uh, distribuția geografică va continua să fie la fel de nesatisfăcătoare. În ceea ce privește investițiile sociale, în schimbul de opinii cu, vice, cu vicepreședintele Stub, noi ne-am exprimat îngrijorarea că banca uh, face investiții sociale poate mai degrabă uh, la nivel uh, simbolic Investițiile în sănătate, de exemplu, din, uh, două, din anul 2000, banca a oferit credite ce nu au depășit 26 de miliarde de euro pentru infrastructură în sectorul sănătății. Practic, aproximativ un miliard și jumătate în medie anual. Asta acoperă și noi capacități, noi tipuri de echipament medical. Nu, au fost mai mult de 10 proiecte pe an în acest domeniu. În educație, 38 de miliarde investiții, mai puțin de 2,4 miliarde pe an și 25 de proiecte de investiții în domenia locuințelor sociale, 18 miliarde, deci sub un miliard pe an. Și în ceea ce privește uh, cultura și alte industrii creative, sumele sunt nesemnificative, 25 de milioane. Pentru EFSI nu avem niciun fel de um, probe care fi existat, investiții în sectorul social. Sunt lucruri care au, au apărut în uh, conversația cu domnul, uh, au fost menționate în conversația cu domnul Ștub. Dumnealui ne-a uh, trimis un răspuns de un aliniat spunând că pe lângă FC mai există și programul de ocup- social și de ocupare prin care banca oferă suficientă um, protecție. Sincer, acest uh, răspuns ne face să credem că vicepreședintele nu cunoaște suficient de bine um, celelalte activități ale băncii sale. Aș încheia cu o notă de îngrijorare exprimată față de aceste lacune în activitatea băncii. Bineînțeles, voi depune amendamente astfel încât uh, um, să-i atrag și atenția domnului Vali asupra acestor subiecte. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Ali. Dear colleagues, first of all, I would like to thank uh, Mulțumesc, mulțumesc și eu raportorului pentru documentul atât de detaliat. Raportul anual uh, se referă la anul 2016, se vorbește de finanțare, administrare, operatori EFSI, implementarea politicilor UE, dar și ameliorarea transparenței și responsabilității. Am apreciat în uh, raport în mod deosebit faptul că se evaluează impactul pe termen lung al investițiilor băncii. Dar, ca parte a dezbaterii, aș dori să exprim câteva puncte de dezacord în evaluarea acțiunilor derulate de BEI, precum și câteva propuneri de viitoare schimbări. 1. Când vorbim de nevoia de a avea niște evaluări ex ante și ex post pe fiecare proiect, ne-am aștepta o creștere uh, exponențială a uh, poverii birocratice mm, disproporționată oarecum vis-a-vis -vis de proiectul însuși. Apoi, uh, evaluarea puternic negativă pentru proiectele finanțate prin EFSI aș spune că majoritatea pot fi aduse la numitor comun fără o examinare adecvată a pagubelor potențiale. În al treilea rând, în sectorul uh, finanțării proiectelor de infrastructură mari, uh, subliniem rolul crucial al BEI și um, trebuie să dea dovadă de uh, competitivitate pe termen lung. Unele din aceste proiecte uh, trebuie să fie evaluate în mod formal de către autoritățile, instituțiile europene relevante. În ce privește guvernanța corporatistă a BEI și practicile de afaceri, evaluarea activității în 2016 a arătat că, în ciuda unor deficiențe, există o tendință pozitivă care trebuie confirmată în viitor. Mulțumesc! Dankeschön, Kollege Flanagan, bitte. Mulțumesc, domnul Flanagan. Thank you very much. Uh, uh the rapporteur uh, Valley mentioned... Mulțumesc. Mulțumesc raportorului, domnul Vali. Menționează că trebuie să uh, respectăm legile europene, legile de mediu și ca atare investițiile trebuie să fie transversale. Când vicepreședintele Stub a fost aici, am întrebat, am pus o întrebare despre cât de în profunzime uh, s-a analizat componenta de mediu, cât de mult este luat în seamă mediul în toate proiectele. Domnul Ștuc mi-a mi-a spus că el însuși nu ar cere un astfel de credit pentru că uh, este atât de greu să obții acești bani, a încercat să mă asigure că nu trebuie să mă neliniștesc. De atunci încoace Um, The Economist a publicat un articol despre investițiile în silvicultură în țara mea, uh, Irlanda. Și constatăm într-adevăr că există investiții, dar devine foarte limpede uh, că evaluarea, directiva evaluării strategice UE pentru mediu nu înseamnă nimic pentru BEI și nimeni ca, dintre cei care investesc în uh, silvicultură în țara mea nu țin seama de aceste uh, prevederi. Se poate vorbi mult și bine, dar un lucru e clar. Biodiversitatea, populația, sănătatea umană, flora, fauna, aerul, apa, pământul, solul. Nu, nimeni nu ține seamănă de acestea, iar oamenii uh, uh, între timp se bucură dacă pot obține investiții, dar când ești pe teren, ești îngrozit de rezultate. Iar dacă o publicație de prestigiu ca The Economist se concentrează pe o zonă rurală atât de mică precum e cea pe care o reprezint, înseamnă că ceva e putred la mijloc. Și cum se arată în raport, toate aceste elemente trebuiesc luate în considerare. În zona în care eu locuiesc, acum noi ne simțim practic atacați de bei. Și cu siguranță nu asta se dorește. Organizațiile de fermieri și cetățenii ar dori să vă poată vorbi, dar consideră că nu au nicio cale de a o face și, ar fi ex- și este extrem de dificil, cum s-a demonstrat, de a obține astfel de finanțări, astfel de bani. Um, și până la urmă vorbim de bani europeni, de banii noștri și ar trebui să ne aducă nouă beneficii, nu mai mult stres. Nu știu ce uh, se poate face, însă oamenii sunt realmente tulburați de situația de fapt. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Ar trebui să dau cuvântul reprezentanților BEI. Vă rog. Many thanks, Chair, for um, allowing us to, to say... Mulțumesc. Câteva cuvinte. Vreau să salut această posibilitate de a interacționa cu dumneavoastră, de a avea un schimb de opinii cu comisia dumneavoastră și, în general, cu Parlamentul. E un lucru foarte important pentru bancă în ce privește transparența și responsabilitatea. Salutăm proiectul de raport și, desigur, suntem uh, disponibili să răspundem în scris la absolut orice întrebare ar mai apărea. Pe scurt, aș vrea însă să răspund uh, celor uh, câteva argumente evocate în această dimineață. 1. Schimbarea climatică. În mod evident, pentru BEI este o prioritate, avem niște ținte, niște obiective uh, Mm, împrumuturi directe care să se refere la schimbarea climatică? Orice proiecte orientate spre climă și mediu, avem niște ținte clare și chiar și uh, 30, de 25% în UE și 35% în afara UE. Uh, extinderea EFSI. Există un obiect obiectiv um, ambițios de a atinge 40% finanțare EFSI în proiecte de infrastructură legate de mediu. În momentul de față suntem la 34%. La sută și ambițiile BEI sunt mult, mult mai mari pentru a aborda schimbarea climatică. Pe tema coeziunii. Coeziunea e parte a ADN-ului, dacă vreți, al BEI, pentru că susținem coeziunea, convergența e o parte a obiectivului principal al băncii. În ultimul an ne-am apropiat de ținta de 30% pe care o avem pentru a aloca finanțarea acelor proiecte care mm, se referă la coeziune și convergență. Uh, am atins 27%, să rămâne în continuare un obiectiv major pentru bancă. În ce privește respectarea, e, există un mecanism um, care e în derulare la BEI, e rezultatul unei consultări publice largi de serviciile bancare uh, reflectez acum la rezultatele acestei eh, consultări publice și mm, va supune atenției eh, Comitetului Director al BEI mm, recomandări pentru a revizui acest mecanism așa încât să fim încă și mai eficienți. Acum, susținerea pentru sectorul social, educație și sănătate în principal. Este adevărat, eh, FC nu a fost conceput pentru a susține aceste, uh, aceste sectoare, proiecte sociale sau de infrastructură sociale. Majoritatea proiectelor sociale sunt susținute de sectorul public și nu au un profil de risc care să corespundă misiunii EFSI. Deci încercăm să găsim totuși modalități de a mobiliza fondurile EFSI și în această direcție și în acest sector. Așa cum uh, menționat domnul Pirinski, banca e deja activă în susținerea educației și sănătății aproximativ din anul 2000, deci este un sector relativ nou pentru BEI. Dacă uh, e să reamintim că sărbătorim în acest an 60 de ani. Sectorul este însă important pentru noi susține modernizarea educației, extinderea Uh, școlilor, finanțarea învățământului superior, multe proiecte au fost citate, dar, în mod evident, aceste proiecte se bazează și pe capacitatea sectorului public de a finanța astfel de proiecte, iar B nu poate decât să vină cu un supliment, cu o contribuție la finanțarea uh, acestor proiecte. În ce privește calitatea evaluării, așa numită evaluare independentă a proiectelor de către BEI, Verificările ex ante și ex post sunt decisive pentru bancă și trebuie percepute în contextul aceea a ce noi numim ciclul de viață al proiectului, iar evaluarea nu se uită doar la capacitatea uh, bănci de a sprijini cu tare proiect, ci avem un directorat uh, întreg cu economiști și ingineri care analizează toate dimensiunile proiectelor, um, inclusiv tot ce ține de mediu sau de sectorul social uh, și verifică uh, în ce măsură toate acestea respectă achiul european. Vă mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Ich... Mulțumim foarte mult. Aș fi vrut să dau cuvântul și doamnei Böge de la DG ECFIN, de la Comisie. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Um, the AB has answered, uh... Mulțumesc. B a răspuns majoritatea, la majoritatea întrebărilor, dar uh, dacă îmi permiteți, aș uh, vorbi despre investițiile sociale sub EFSI. E adevărat că pentru moment cifrele nu sunt satisfăcătoare, vorbim de un Uh, din EPSI care ar merge către sectorul social. Însă, uh, domnul Bond v-a explicat de ce. Trebuie ținut seama că unele proiecte și v-aș da exemplul renovării în scopul de a obține uh, eficiență și eficacitate energetică. E bine, astfel de proiecte pot fi clasificate fie la eficacitate energetică, fie uh, ca având o dimensiune socială, pentru că adesea se referă la locuințe sociale, la locuințe la prețuri rezonabile. Deci nu sunt sigură că astfel de proiecte pot fi incluse a priori în țintele pentru sectorul social. Repet, cifrele nu sunt prea importante, dar cu toate acestea, grație EFSI, am putut multiplica cu un factor de 4 alocarea pentru programul EASI, de exemplu, Uh, un program care a primit fonduri suplimentare grație EFSI. Și ca să răspund domnului raportor în ce privește impozitarea și jurisdicțiile necooperante, mm, Comisia produce acum niște linii directoare ca să vedem în ce fel lista neagră va fi aplicată. Discutăm cu partenerii noștri, Bay, Bird să vedem cum fiecare de instituții își pot revizui politicile interne așa încât să țină seama nu doar de evaziunea, uh, evaziunea fiscală, ci și de evitarea fiscală. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Înainte să-i dau din nou cuvântul colegului Vali, aș vrea să mă refer la subiectul Volkswagen. Am solicitat informații în urmă cu două luni și ar fi bine dacă uh, Ehm, ați putea să începeți să ne trimiteți câte ceva. Domnul Vali, vă rog. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru tot ce au spus. Mulțumesc și BEI și DJ Ecfein de la Comisie pentru că ne-au dat uh, opiniile lor. Uh, în ce privește cele spuse domnul Pirinski, da, este important și sunt de acord să spunem ceva în legătură cu necesitatea investițiilor sociale în contextul nostru european, în condițiile în care multe țări europene avem uh, mult șomaj, iar foarte multe resurse, toate chiar trebuie să meargă și să completeze aceste lacune, aceste discrepanțe de dezvoltare. Există deci aceste inegalități foarte mari în Europa în ce privește distribuirea veniturilor și să mergem dincolo de acei 4% care au fost menționați și să găsim instrumente în acest sens, cu siguranță se poate face o astfel de trimitere. Cât privește redistribuirea, uh, distribuția BEI în ultimii doi ani a făcut uh, pași înainte pentru a putea să includă țări cum ar fi Bulgaria, Croația și Letonia în aceste demersuri. Sunt anumite cifre care ne spun că țările care primesc cel mai mult um, um, sunt cele care, bineînțeles, au un PIB um, mai ridicat uh, față, um, per capita. Cumva trebuie ca lucrurile să se echilibreze. Ceva se poate face în acest sens. Colegul Ali a vorbit despre proiect, evaluarea ex ante, respectiv ex post, care poate să ducă la o creștere a birocrației, Trebuie spus că sunt proiecte care cer garanții pentru sute de mii de, sute de milioane de euro. Nu e vorba aici de fărămițe. Și atunci BEI, eu cred că merită să facă ceva eforturi, să petreacă puțin timp pentru evaluări ex ante și ex post dar mai ales acestea să fie independente, să nu fie făcute de tot, tot de oamenii lor sau de oameni care pot să fie acuzați de conflicte de interese. Evaluări așadar independente, uh, în mod corect făcute, uh, cu garanții publice, uh, pentru că e vorba aici de mm, zeci și sute de milioane, e vorba de mulți bani, poate că pierdem un pic de timp, dar nu e timp pierdut nu știu dacă merită să riscăm când finanțăm autostrăzi și lucruri atât de importante. Uh, colegul Flanagan de la GUE um, a vorbit și el despre creșterea investițiilor, într-adevăr investiții mai multe pentru proiectele de mediu, așa cum se spunea, EFSI a dat 30% pentru aceste proiecte, de fapt 34% până la urmă, însă anumiți cercetători uh, contestă aceste cifre date de managerii EFSI, iar BI într-adevăr are un procentaj pe care se orientează, dar trebuie făcute tot mai multe eforturi pentru a atenua efectele schimbărilor uh, climatice, pentru o calitate mai bună a aerului, etc. Deci toate investițiile, toate investițiile structurale și de al gen ale BEI trebuie neapărat să însoțească această tranziție, pentru că, până la urmă, acesta este obiectivul UE și un obiectiv fundamental unde BEI poate să vină și să aducă o plus valoare, acea adiționalitate pe care de altfel uh, este, care de altfel este menționată și în regulamentele de funcționare uh, ale acestor programe și acestor fonduri care întotdeauna solicită plus valoare, adiționalitate, uh, ceva care să arate că investiția europeană uh, se adaugă și aduce ceva în plus față de uh, investiția pur națională. Domnul Flanagan a vorbit despre implicarea populației locale. Într-adevăr, există investiții Ehm, pe teritoriu, eh, dar protestele sunt și ele eh, destul de eh, intense în anumite cazuri. Ele sunt ignorate deseori, se impune de sus în jos o linie politică, o anumită direcție și există interese ale cetățenilor care sunt protejate de anumite instituții care pot să se orienteze pentru a ajuta uh, cetățenii, pentru că există întotdeauna mari probleme atunci când e vorba de evaluările inițiale ale proiectelor, inclusiv impactul lor social. Mulțumesc tuturor raportorilor. Raportul nu este ușor de redactat pentru că sunt atâtea uh, interese în uh, joc Vom redacta în acest raport mm, și vom pune numai lucruri verificate și demonstrate, veridice, așadar așteptăm ca BEI să reacționeze și până la urmă acest raport să fie complet și apreciat de toată lumea. Vă mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Nur noch mal zur Klarstellung. Mulțumim, doar ca să clarific ce vreau să spun mai devreme. Este vorba de măsurile de urmare după cazul Volkswagen. Din noiembrie sunt implementate aceste măsuri și tocmai de aceea am fi vrut să includem ceva despre aceste măsuri în raport. Doamna Chinici a solicitat ca punctul 6 să fie discutat mai devreme, misiunea cont la Europol. Uh, ne bucurăm că sunteți prezentă, vă dau cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și pentru că uh, îmi dați voie să vă răz mai devreme, pentru că apoi mă duc la niște voturi. Vreau foarte pe scurt să vă povestesc ce s-a întâmplat cu misiunea noastră pe lângă Europol din partea comisiei noastre pe 19 și 20 septembrie anul trecut. La această emisiune a participat și colegul, uh, colega de Young, care îi mulțumesc, mulțumesc și funcționarilor comisiei care ne-au ajutat foarte mult de-a lungul acestei misiuni. Uh, ordinea de zi s-a desfășurat pe două zile, au fost zile foarte dense, ne-am întâlnit cu foarte multe persoane, a fost foarte util în general. Am avut o prezentare, generală ale, o prezentare generală a activităților uh, agenției din partea directorului său, apoi am putut uh, să înțelegem în mod aprofundat uh, care este documentul de programare multianuală uh, 2016-2020 la aceste instituții, document care de altfel este foarte atent examinat de noul grup de control parlamentar uh, asupra Europolului din care eu fac parte. Și Europolul joacă un rol deosebit când vine vorba de fapt de sarcina sa de bază Uh, colectarea și schimbul de informații um, pe lângă statele membre în uh, lupta împotriva criminalității și a terorismului, dar, bineînțeles, se ocupă și de noi soluții, soluții tehnice, servicii tehnice, pentru a sprijini autoritățile naționale din uh, domeniul polițienesc. De pildă, sistemul Siena, care este cel mai sigur și bun instrument de schimb de informații pe plan european, care are și un regulament uh, de protecție a datelor, uh, ultimul RACNET. Reprezentantul uh, de pe lângă biroul directorului ne-a dat o imagine foarte clară a modului în care bugetul este folosit în cadrul acestei agenții și lucrurile merg foarte bine aici. Conform datelor pe care le-am primit, Până în august anul trecut, uh, Europol uh, folosise peste 85% din bugetul alocat. Consider că asta este important pentru comisia noastră buget și faptul că agenția Europol respectă recomandările din partea Curții de Conturi și ale Parlamentului pe perioada procedurii de descărcare. Asta s-a dovedit uh, Uh, recent, în momentul în care sistemul de licitații publice al acestei agenții s-a îmbunătățit, a devenit mai transparent, uh, au un nou serviciu de audit intern, adoptând nu numai noi reguli când vine vorba de conflictul de interes, dar și o nouă strategie antifraudă. Iată ce uh, am aflat uh, sunt lucruri care au fost confirmate de altfel de reprezentantul Curții de Conturi care ne-a însoțit de-a lungul acestei vizite. Privitor la partea resurse umane, s-a subliniat faptul că agenția practic a intrat complet în posesia loc- noilor localuri pe care le au au deschis un dialog cu guvernul uh, olandez pentru a putea eventual să preia noi localuri care, în care să se extinde agenția aceasta, având în vedere că nu mai au spațiu suficient în, uh, chiar și în cadrul actual. Iar staful lor uh, a crescut de-a lungul timpului, numeric vorbind, și va continua să o facă având în vedere noile sarcini care au fost uh, încredințate acestei agenții uh, conform uh, regulamentului din mai 2017, care pe bună dreptate conferă acestei agenții resurse și o sarcină clară când vine vorba de criza migratorie, dar bineînțeles și în combaterea terorismului care a afectat deja țările noastre. În cadrul acestei vizite am avut ocazia de asemenea de a ne familiariza și de a cunoaște care este uh, centrul lor special dedicat pentru lupta împotriva uh, traficului de ființe umane, dar și împotriva terorismului. Autoritățile uh, polițienești, respectiv militare, continuă să coopereze strâns inclusiv în țările cele mai afectate sau regiunile cele mai afectate, cum ar fi Sicilia, regiunea mea, experții și analiștii um, deseori se îmbarcă la bordul uh, navelor care încearcă să debarce uh, în aceste zone, de pildă canalul uh, Sicilia s-a subliniat nevoia unei cooperări mai strânse cu țările terțe. Este exact ceea ce am gândit și noi, așa cum uh, subliniază și Comisia Libe în lucrările sale, în sensul că trebuie să se facă ceva în plus în sensul cooperării mai strânse a unui parteneriat cu țările terțe, mai ales cele care au granițe cu Uniunea Europeană, pentru a Uh, facilita mai ales uh, gestionarea celor persoane care se întorc din teatrele de război înapoi în Uniunea Europeană, foști combatanți, etc. Problemele legate de interoperabilitate. Datele pe care le-am primit uh, sunt date pozitive în acest sens și acestea demonstrează că uh, eficacitatea muncii în această instituție este bună. Sistemele de interoperabilitate sunt uh, în continuare în uh, vizorul acestei agenții, chiar și în condițiile în care anumite măsuri se iau totuși la nivel politic. Ce s-a desprins în această vizită este ceva pozitiv și nu cred că se, poate, uh, se pot emite foarte multe critici. Ele există totuși, ele se referă la contractele de muncă, mai ales la durata maximă a contractelor de muncă pentru experți, uh, și pentru anumiți funcționari din anumite departamente, pentru că aceste contracte au 9 ani uh, ca durată și nu există la ei contracte de uh, durată uh, permanentă, nedeterminată și nici dreptul la pensie. Și asta înseamnă că 20% au 20% turnover, adică uh, Uh, persoane care vin și care pleacă anual în cadrul acestei agenții, în condițiile în care ne dorim ca aceste sarcini să fie uh, încredințate unor profesioniști de înalt nivel. Acestea ar fi principalele critice care ar putea, critici care ar putea fi adresate Europolului. În, la ultima, în ultima parte a vizitei ne-am concentrat pe Centrul European uh, ce privește uh, Uh, cibersecuritatea și este un centru care funcționează practic 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Iată cam ce s-a întâmplat cu vizita noastră, cu misiunea noastră și vreau să spun că vizita a fost una încunată de succes, pozitivă și asta poate chiar să ne ajute parțial să vedem uh, cum funcționează nou regulamentele acestei agenții. În această vizită am uh, observat că bugetul Europol este bine gestionat și aș mai spune un lucru din perspectiva mea. Agenția are acum un rol important în dezvoltarea de noi instrumente care să însoțească anchetele. Mă gândesc la pagina de web uh, unde se publică um, profilele criminalilor cei, celor mai, cei mai căutați din Europeană. Un lucru interesant, în orice caz, o vizită deci pozitivă și ni se pare că rolul și eficacitatea Europol au fost demonstrate, așa cum a fost demonstrat faptul că bugetul care le este încredințat este bine cheltuit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă și pentru vizita foarte fructoasă, mai ales interoperabilitatea bazelor de date, mi se pare importantă și iată um, este o valoare adăugată europeană. Din partea Comisiei, doamna Amici. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Am uh, ascultat cu foarte mare interes raportul doamnei Chinici privind uh, vizita delegația acestei comisii la Europol. În primul rând, inițiativa în sine este una importantă, utilă pentru ca membrii acestui Parlament să vadă cu ochii lor uh, cum funcționează această agenție atât de importantă. Și, bineînțeles, Parlamentul contribuie la finanțarea acestei instituții. Mi s-a părut uh, foarte interesant să ascult din rezumatul făcut de doamna Chinici că obiectivul acestei misiuni uh, nu a fost numai să se analizeze funcționarea administrativă și bugetară, ci și uh, să se uh, analizeze și um, uh, funcționarea operativă și perspectivele de viitor. Ne bucurăm că raportul în urma acestei misiuni este unul pozitiv, atât în ceea ce privește gestiunea financiară, dar și în ceea ce privește funcționarea operațională a acestei uh, agenții. Acest uh, gen de vizite ad hoc, dar aprofundate, uh, sunt o completare foarte utilă la uh, cadrul general de supraveghere uh, al activităților uh, Europol, stabilite prin uh, regulamentul Europol. Sunt două aspecte importante și care se completează foarte bine. În ceea ce privește concluziile acestei misiuni, evident. Salut faptul că membrii comisiei au considerat că, în general, creditele acordate au fost uh, cheltuite în mod uh, regulamentar, că transferurile de la an la an au fost limitate. Ne bucură de asemenea și în calitate de membri ai Consiliului de Management al Europol, um, amintim întotdeauna Europol să țină cont de recomandările exprimate de Comisia dumneavoastră și de Curtea de Conturi. Ne bucurăm, deci, să um, vedem în urma acestei vizite um, confirmarea faptului că la Europol uh, se depun suficiente eforturi pentru a uh, aplica <clears throat> tocmai aceste recomandări. În ceea ce privește observația specifică făcută de doamna Chinici în ceea ce privește uh, situația cu personalul la Europol, mi se pare un uh, element foarte important Aș vrea numai să amintesc Comisiei uh, specificitatea acestei agenții. Asta face ca în planul de creare al uh, agenției să fie prevăzute unele uh, posturi rezervate special pentru personal de aplicare a legii. Deci ar fi Uh, vorba de agenți uh, recrutați din agențiile de aplicare a legii din statele membre. De aici uh, vine și regula menționată de doamna Chinici, care limitează durata maximă a contractelor de lucru. Aș dori să adaug că pe lângă așa numitele posturi restricționate, există alte posturi la Europol care nu sunt supuse acelorași limitări. Aceste posturi pot fi uh, deținute de personal care nu provine din servicii de aplicare a legii. Este deci posibilă renoirea contractelor acestora, inclusiv uh, cu uh, contracte pe termen nedefinit. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru informațiile suplimentare. Doamna Chinici mai dorește să spună ceva la final? Si, si, grazie, grazie, președinte. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc și eu uh, reprezentantei comisiei. Așa cum uh, ați spus și dumneavoastră, am avut o emisiune foarte interesantă, cu întâlniri cât se poate de bune și în timpul cărora ni s-a prezentat nu numai uh, ceea ce face Europol, și este o muncă foarte importantă, uh, și munca lor e, e importantă, dar și bugetul este folosit așa cum trebuie. În orice caz, ecourile sunt pozitive. Dar, încă o dată, feticile se concentrează pe um, uh, caracterul relativ precar al um, muncii în cadrul acestei, uh, acestei uh, agenții și a faptului că există totuși uh, um, multă lume care nu are contracte um, destul de, de bune. Însă, așa cum s-a spus, da, într-adevăr, se poate înțelege faptul că, într-adevăr, um, sunt persoane care Ehm, după ce eh, au un contract eh, la nivel cel mai, la nivel cel mai înalt, ehm, trebuie apoi să plece, din păcate. Cumva această experiență se pierde și eh, de asta pe noi ne-a tulburat acest aspect. Ar fi bine, poate, să se găsească soluții în acest sens. Dar, în concluzie, după această misiune, nu putem să spunem decât că concluziile sunt pozitive, fără, bineînțeles, să uh, nu uităm uh, și faptul că ne-a plăcut faptul că bugetul este foarte bine uh, utilizat de această agenție, așa cum este el uh, acordat de către noi și de către Comisie. Vă mulțumesc foarte mult uh, și pentru preluarea acestui raport. Am discutat Uh, foarte mult uh, despre asta. N-am putut participa la această delegație pentru că în același timp avea loc o delegație în Ungaria. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Chinici, vă mulțumesc uh, și tuturor celorlalți care ați intervenit. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi raportul uh, special al uh, CCE, misiunile de observare a alegerilor. Uh, raportor din partea curții este domnul Itele, raportor din partea noastră, domnul Salafranca. Începem cu domnul Itele. Thank you, Madam Chair. Honorable Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Observarea misiunilor este un instrument important pentru promovarea statului de drept. Din 2000, uh, peste 140 de misiuni de observare a alegerilor, alegerilor au fost transmise în uh, peste 60 de uh, țări, Africa, Asia și America Latină. Costul mediu pe misiune este de 3,4 milioane, 4, 44 de milioane costurile anuale ne, trebuie, obiectivul raportului nostru a fost să vedem dacă SAE și Comisia au oferit suficientă, uh, suficient sprijin uh, statelor gazdă pentru implementarea recomandărilor uh, în, date în urma misiunilor în uh, o serie de state. Concluziile noastre este că uh, s-au făcut eforturi, însă este nevoie de o mai bună monitorizare. În ceea ce uh, privește uh, recomandările, modul în care au fost prezentate s-a îmbunătățit în ultimii ani. De exemplu, nu se mai fac prea multe recomandări în același raport. Însă, ar trebui să aibă loc mai multe consultări cu actorii locali um, în timpul pregătirii acestor recomandări. Considerăm că un punct de pornire important este ca autoritățile din uh, statele gazdă uh, nu uh, au o obligație formală de a implementa aceste recomandări. Trebuie oferit mai mult sprijin acestor autorități. SAE și Comisia duc un dialog politic și oferă asistență electorală pentru a sprijini implementarea recomandărilor, însă nu, se folose, nu au loc misiuni de follow-up atât de des cum ar trebui să se întâmple. Asta înseamnă în practică că trimitem uh, misiuni uh, cuprinzătoare care costă 3, uh, la observarea alegerilor, care costă în medie 3,4 milioane fiecare, iar apoi nu mai avem atâtea misiuni pentru a monitoriza situația și ele ar costa mai puțin. Cum monitorizează SAE și Comisia uh, implementarea recomandărilor? Mesajul nostru este că, din păcate, nu are loc o uh, supraveghere centralizată a implementării recomandărilor. Asta înseamnă că nu se poate, nu se poate accesa în mod facil Uh, informația referitoare la fostele misiuni când se pregătește o nouă misiune. Informațiile, în principiu, nu sunt uh, suficient de disponibile. Recomandăm ca SAE să facă următoarele îmbunătățiri. Ar trebui să se asigure că echipa de misiune uh, se consultă uh, cu uh, părțile interesate din stata gazdă înainte, din statul gazdă înainte să uh, fie publicate aceste recomandări. să se facă referire la uh, recomandările acestor uh, misiuni și când se poate uh, în memorandumurile de înțelegere și apoi uh, să se facă mai multe uh, misiuni uh, de monitorizare ar trebui să existe un um, registru pentru recomandările în urma delegațiilor. La final aș vrea să spun ceea ce am spus și în comunicatul nostru de presă. Este esențial să se uh, respecte recomandările în urma unei misiuni, uh, pentru că dacă o țară nu uh, rezolvă problemele din timpul alegerilor, asta ar putea afecta întreaga țară și urmă, um, următoarele alegeri. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Sala Franca, vă rog. Sí, gracias, señora presidenta. Eh, gracias también al Tribunal de Cuentas. Eh... Mulțumesc și aș dori să mulțumesc și Curții de Conturi și domnului Itele pentru munca pe care uh, tocmai ne-a uh, prezentat-o în ceea ce privește misiunile de observare a alegerilor. Este vorba de elemente far um, în uh, acțiunea externă a Uniunii Europene. Este vorba de a ajuta țări care sunt în situații dificile. Curtea de conturi a explicat câte misiuni uh, au fost efectuate, 100 uh, 140 în mai multe țări, uh, uneori în uh, condiții uh, dificile. Întotdeauna aceste misiuni sunt conduse de un deputat european și au ca scop să ajute la respectarea regulilor în timpul alegerilor. Mi se pare că Um, se respectă prin aceste misiuni uh, regulile europene. Cred că Curtea de Conturi reacționează în mod adecvat. Noi tocmai suntem pe cale să revizuim uh, regulile în ceea ce privește uh, misiunile de observare a alegerilor și putem îmbunătăți lucrurile. Raportul Curții de Conturi dorește să analizeze în ce măsură în urma acestor misiuni sunt puse în aplicare um, recomandările făcute. Concluziile sunt că atât Comisia cât și SAE fac eforturi, dar că ele pot fi îmbunătățite. Mi se pare important, când dezbatem acest raport, să ținem cont de faptul că raportul final al Curții de Conturi explică foarte clar metodologia. Are loc o declarație preliminară imediat după alegeri și după aceea intervine un raport final al misiunii în care se fac sugestii și recomandări. E important să nu uităm că sunt sugestii și recomandări. Avem de-a face cu state suverane nu sunt obligate să respecte recomandările pe care le facem. În plus, când misiunile sunt la fața locului, se semnează un memorandum de înțelegere. Aceste state prestează o serie de servicii. Um, Uniunea Europeană acceptă cadrul juridic în, care au loc aceste misiuni. Bineînțeles că vrem să facem tot ce putem uh, Um, cu um, prin eforturile noastre și prin bugetul nostru și Uniunea Europeană a crescut bugetul pentru aceste misiuni în fiecare an, dar, bineînțeles, de noi depinde să uh, influențăm lucrurile prin și să creăm îmbunătățire prin uh, dialogul pe care îl ducem cu aceste țări. metodologia conform raportului s-a îmbunătățit. Există o sugestie ca recomandările finale să fie uh, mai puține ca număr, aproximativ 30 poate, dar bineînțeles uh, în fiecare stat uh, lucrurile sunt diferite, legea electorală este diferită, în unele țări poate e nevoie de pur și simplu mai multe recomandări. Uh, am văzut, doamnă președinte, că SAE uh, acceptă recomandările făcute de curte, însă cu o uh, reticență în ceea ce privește uh, prezentarea recomandărilor finale. Cred că este corect uh, ceea ce spun cei de la SAE. Aceste misiuni sunt misiuni independente. Deci da, se poate dezbate cu autoritățile țării respective în acest cadru, însă alta e să existe negocieri în ceea ce privește uh, recomandările făcute în urma misiunii. Uh, acest, aceste misiuni trebuie să fie independente, nu e vorba de negocieri cu un stat terț. Eu am avut privilegiul să pot uh, conduce câteva misiuni de observare ale alegerilor. Uh, am câteva idei despre cum s-ar putea îmbunătăți aceste misiuni, despre cum am putea și incorpora unele dintre recomandările curții în uh, unele documente ale comisiei noastre. Cred că putem îmbunătăți această activitate, să o facem mai clară și cred că putem să și trebuie să profităm uh, la maxim de fondurile puse la dispoziție pentru a sprijini procesul electoral democratic. S-au făcut progrese, după cum spuneam, este o parte foarte vizibilă a muncii, a activității noastre externe, ne oferă și un anumit uh, prestigiu, însă Evident, unele elemente trebuie îmbunătățite, mai multă eficacitate, mai multă transparență um, și asta pentru a ne atinge obiectivele. Trebuie, deci, ca aceste recomandări um, pe care noi le emitem în urma unei misiuni să fie aplicate. Bineînțeles, uh, în cadrul prevăzut. În orice caz, de multe ori, uh, simpla noastră prezență oferă transparență procesului electoral. Iată ce aveam de spus referitor la raportul Curții de Conturi. Cred că merge în direcția potrivită. Mă bucur și că cei de la SAE au acceptat recomandările Curții de Conturi. Poate într-o urmare a acestei activități aș putea să uh, prezint câteva sugestii pentru îmbunătățirea acestor misiuni. Ah, Dankeschön, Frau Martinio. Mulțumim. Doamna Martinio, din partea SAE, vă rog. Thank you very much. Good morning. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Întâi de toate vreau să mulțumesc domnului Tăna pentru prezentarea raportului și pentru excelenta cooperare pe care am avut-o pe parcursul întregului an trecut. Dezbateri foarte interesante am avut. Mulțumesc și domnului deputat Sala Franca, un observator șef în multe din aceste misiuni, care cunoaște foarte bine instrumentul și Așa cum a arătat domnul Salafranca, raportul a venit într-un moment extrem de oportun, când și noi ne gândeam în ce fel putem cel mai bine urma recomandările, luând niște măsuri concrete, pentru că până la urmă, așa cum a spus domnul Salafranca, implementarea recomandărilor trebuie să revină țării gazda. E adevărat însă că există elemente pe care și noi le putem ameliora și raportul Curții de Conturi uh, e foarte relevant în ce privește viitoarele noastre discuții cu părțile interesate, poate chiar să avem în vedere o, un format diferit pentru misiunea de urmăre ulterioară a alegerilor, subliniind importanța recomandărilor ce figurează în memorandumuri. Deci există, iată, ameliorări pe care le putem face Sigur, salutăm cooperarea strânsă cu Parlamentul mm, pe marginea acestui instrument, pentru că este unul dintre cele mai vizibile și anul trecut am putut uh, vedea că am trecut prin niște alegeri uh, foarte dificile, iar UE și-a menținut rolul cât se poate de credibil de observator neutru, observator internațional neutru. Uh, noi respectăm recomandările prin diverse instrumente, dialog, um, misiuni de monitorizare, um, misiuni de urmărire ulterioară a alegerilor. Um, aceste misiuni uh, sunt conduse uh, de același șef care a condus și delegația misiunii uh, de observare inițială. Avem și misiuni de mai mici proporții ale experților uh, și credem că ameliorarea pe care am putea o aduce este în monitorizarea sistematică posterioară alegerilor, așa încât să putem oferi asistență de, la nivel de experți în țările gazdă. Am avut, cum spuneam, discuții foarte fructuoase cu Curtea de Conturi. Salutăm cooperarea interinstituțională strânsă pe marginea acestui instrument. Am lucrat îndeaproape și cu Comisia Europeană și aș confirma curții de conturi că noi uh, așteptăm cu interes continuarea cooperării noastre, um, implementăm o seamă din măsurile pe care le-ați preconizat în relația cu ONU, de asemenea, iar către domnul deputat Salafranca, uh, salutăm în orice moment recomandări ce ne parvin din partea uh, șefilor acestor misiuni de observare. Acestea ne permit să ameliorăm instrumentul și, în concluzie, cred că avem deja un instrument foarte credibil, dar care, firește, uh, mereu poate fi ameliorat și asta mai ales prin cooperarea dintre noi, obținând și mai multă calitate și mai multă eficacitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, a fost o prezentare pe scurt. Finalizăm acest punct de pe uh, ordinea de zi și putem să ne luăm la revedere de la domnul Itele în această comisie pentru că este ultima dată la noi. Mulțumim foarte mult! Um, este prima, primul raport al uh, Curții de Conturi privind uh, misiunile de observare a alegerilor. Uh, vă mulțumim. Cu aceasta ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul de misiune pentru misiunea cont în Croația și Serbia. Colegul Von a fost președintele acestei, șeful acestei delegații. Îi dau cuvântul pentru a ne prezenta rezultatele ei. Yeah, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care uh, au participat la această delegație. Cred că am avut o vizită foarte bună atât în Serbia cât și în Croația. Am început cu Serbia, la Belgrad, și Ovo Novak. Scopul acestei părți a misiunii noastre a fost să vedem care sunt proiectele EPA, cât de eficace sunt controlele și să vedem nivelul de capacitate a administrației în Serbia de a um, coordona astfel de proiecte. Am avut întâlniri importante cu ministrul de finanțe, ministrul economiei, Autoritatea de Audit și Agenția Anticorupție. Am fost cu toți impresionați de proiectele finanțate și detaliile figurează în uh, raportul nostru. Um, rata de absorpție acum a sporit până la 86% sau cel puțin atât era la momentul vizitei noastre și ne bucurăm că noile proceduri implementate în ce privește auditul, achizițiile publice și alte teme uh, au fost uh, puse în aplicare. Am subliniat adesea în Serbia faptul că noi sperăm că în viitor Serbia să devină membru UE. Am subliniat acest lucru în mod repetat. Următoarea um, parte a delegației uh, s-a deplasat în Croația, la Zagreb și Karlovac. Am avut foarte multe întâlniri interesante cu miniștri, cu comisiile parlamentare, cu agenția de audit și am vizitat din nou proiecte concrete. Colegii pot vedea exact în raport despre ce este vorba. În ce privește rata de absorție din Croația, uh, demarajul a fost cam lent, în alocări și cheltuieli din fondurile UE pro, în CFM 2014-2020, dar acum se încearcă prin toate mijloacele uh, sporirea acestui grad de absorpție. Unele proceduri trebuie să ameliorate, mai ales simplificarea procedurii pentru solicitanții de fonduri, dar ameliorarea și uh, cooperării între autoritățile uh, centrale și locale. Există planuri de sporire a vizibilității uh, proiectelor finanțate UE și e important pentru noi ca autoritățile să arate cetățenilor ce proiecte anume sunt finanțate de UE, iar în Croația în sfârșit se fac eforturi în acest sens. Deci cred că ambele părți ale um, misiunii noastre au fost încurnate de succes și mulțumesc colegilor care au fost alături de mine în această delegație, secretariatului firește care a organizat foarte eficace această misiune, felul în care totul s-a derulat și aș mulțumi și Comisiei pentru că am fost însoțiți de Comisia Europeană și informațiile din partea lor au fost cel puțin la fel de importante. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru munca depusă din partea Diginier, doamna Vent. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun pur și simplu că am citit cu plăcere raportul delegației, impresia pozitivă pe care a avut o delegație, în special în ce privește um, proiectele de renovare. Ați vorbit de asemenea de uh, o implementare lină a uh, fondurilor europene în Croația și ne bucurăm. Silio, Von der Doamna Cecilio, de la DG Regi. Thank you, Chair. I'm sorry, I'm sorry. Mă scuzați, spune doamna președinte, domnul. Ah, Entschuldigung, Herr Ori. Domnul Cecilio. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Comisia Europeană, DG Regio, împărtășește concluziile raportului Parlamentului. Așa cum s-a spus, Uh, implementarea a început destul de lent, mai ales că Croația este cea mai, cel mai proaspăt nou uh, membru al, uh, al UE și a intrat chiar la sfârșitul unei perioade de programare. Asta n-a fost simplu. Din 2007 ritmul implementării s-a accelerat și s-a menținut iar în momentul în care Parlamentul a făcut această vizită Uh, am ajuns la 40% contractări, plățile încă nu sunt la același nivel pentru că a transpune aceste lucruri pe teren încă mai durează. Uh, Guvernul a înțeles că trebuie să consolideze toate instituțiile care se ocupă cu implementarea fondurilor de investiții și structurale. Într-adevăr, acolo personalul a crescut uh, foarte mult, au recrutat personal, continuă să o facă și acum, în prezent, iar rezultatele se văd Există câteva provocări și nu puține și continuăm să monitorizăm uh, situația împreună cu croații pentru a vedea ce se poate face. Avem și mecanisme de asistență tehnică care pot fi eventual puse la dispoziție de către Comisie către Croația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă spun numai că în acest an Uh, ne vom uh, preocupa foarte mult de Balcanii de Vest, deci credem că a fost o bună pregătire pentru um, ceea ce va urma în această comisie. Domnul Von mai dorește să spună ceva despre acest uh, subiect? Entschuldigung, Kollege Czarnecki, bitte. Domnul Czarnecki, mă scuzați, nu v-am văzut. Dziękuję, Mulțumesc foarte mult. Eh, doamnă președinte, foarte pe scurt. A fost eh, o vizită de studiu foarte interesantă aceasta, sub conducerea colegului nostru. Această vizită a fost foarte interesantă deoarece am, intrat, am eh, vizitat țara care a intrat cel mai recent în Europeană, și această țară face parte dintr-un grup de țări care se pregătesc, între altele, să se alăture Uniunii Europene în curând și, bineînțeles că fin, finanțările europene sunt foarte interesante din această perspectivă. A fost utilă vizita, a fost bine. Așa este. Chiar dacă mai putem discuta despre aderare. Domnule Von, vă rog. Just very briefly, Chair. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Da, cele ce privește cele spuse de domnul Cerneschi, am vizitat într-adevăr și Serbia, care este o țară de aderare. Ei încearcă să pună pe picioare niște capacități de cheltuire a banilor europeni uh, în cadrul unei aderări, dar în Croația a fost o, uh, o vizită uh, care ne-a permis să vedem ce se întâmplă într-adevăr cu aceste finanțări. E bine că se pot trage concluzii când vine vorba de finanțările în această regiune. Așteptăm să se întâmple asta așa în viitor. Mulțumesc și uh, v-aș fi uh, recunoscătoare și dacă uh, din această comisie ar putea veni și recomandări. Este o parte din Europa de care trebuie să ne ocupăm mult mai mult decât am făcut până acum. Și asta nu este sub nicio formă o amenințare, ci un angajament uh, de a lucra mai mult în acest domeniu. Cu acesta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi, precum și partea um, publică a reuniunii noastre. Uh, ne revedem cu colegii de la um, Curtea de Conturi la ora 11 cu ușile închise. După aceea um, va avea loc o recepție din partea Curții de Conturi. Doresc să vă informez că președintele Tajani și-a confirmat prezența. Vă mulțumesc foarte mult, reluăm la ora 11.